cu drepturile omului din Rusia. Am să dau în primul rând cuvântul uh, autorilor acestor propuneri. În primul rând, doamna Hautala, care are două minute. Arvoisa puhemies, oikeastaan meidän... Mulțumesc, domnule președinte. De fapt, ar trebui chiar să aprindem lumina și să respectăm un minut de liniște în memoria apărătorilor drepturilor omului care au fost uciși recent în Caucaz. Ar trebui să ne gândim la Natalia Estemirova, la um, Aliz Jabrailov și la Zarema Sadulaeva și la toate celelalte persoane care au plătit cu viața faptul că s-au luptat pentru a apăra drepturile omului din regiune. N-am putut să îi susținem atât cât ar fi trebuit, atâta timp cât erau în viață. Acum nu putem decât să ne gândim la ei. E atât de surprinzător să vedem că Rusia nu a putut să respecte normele în vigoare și nu a putut să uh, demareze anchete asupra acestor crime. Deocamdată nu există niciun fel de anchetă în curs. Uniunea Europeană și-a exprimat îngrijorările în această privință uh, față de Rusia, iar noi ar trebui să ne gândim cum putem să procedăm pentru ca statul de drept să funcționeze cu adevărat în Rusia. Cum putem să procedăm pentru ca aceste elemente, tot ce ține de apărarea drepturilor omului și statul de drept, să fie uh, subiecte cheie în timpul discuțiilor noastre cu Rusia. Haideți să ne gândim cum putem să ajutăm mai eficient pe cei care se luptă pentru drepturile omului în Rusia. Trebuie să ne gândim cum putem să îi protejăm pe cei care se află în pericol. Pot oare Uniunile Europene să le uh, elibereze o viză în sistem de urgență pentru că aceste persoane să fugă din Rusia atunci când viața le este în pericol? Verzii cred că ar fi important dacă Parlamentul European ar fi, ar funcționa ca un fel de centru de informare cu privire la apărătorii drepturilor omului care se găsesc în pericol și atunci când i-am identificat ar trebui să colaborăm cu celelalte instituții pentru a-i ajuta. Atunci când era încă în viață, Ana Politovskaya a spus că Occidentul poate să facă multe, dar de fapt nu face mare lucru. Mulțumesc! Doamna Hautala, acum are cuvântul doamna Veronica Cheizer. Mulțumesc, domnule președinte. Am să profit de puținul timp pe care l-am la dispoziție ca să vă prezint poziția grupului meu care nu a semnat declarația comună și care prezintă o rezoluție separată. În primul rând, doresc să vă spun că suntem întru totul de acord cu rezoluția comună în ceea ce o privește pe Natalia Estemirova, pe Zarema Zadulaeva și pe Alik Jabrailov am fost bulversați de aceste noi asasinate, care nu reprezintă decât câteva asasinate din multele cărora le cad victima activiștii drepturilor omului din Cecenia. În rezoluția noastră am cerut exact același lucru ca cel cerut în rezoluția comună, și anume condamnăm atacul și cerem o anchetă ne arătăm preocupați de climatul de deteriorare a drepturilor, a activiștilor drepturilor omului. Însă, ceea ce cerem în plus este extinderea la toți apărătorii drepturilor omului și la situația din Caucaz în general. Noi credem că mai sunt și alte situații și și anume în rezoluția care va preceda summitul Uniunea Europeană-Rusia, în care putem exprima aceste idei. Și noi dorim ca agenda activiștilor pentru drepturile omului și a apărarea acestora să, fie, să facă parte din această rezoluție, dar și din toate negocierile pe care le vom desfășura cu Rusia. Deci e vorba doar de o problemă de timing și o problemă de loc. Este o chestiune politică și trebuie să fie tratată la modul politic, nu numai aici, la uh, punctele urgente de pe ordinea de zi. De aceea am vrut să facem opinie separată, însă pe fond suntem pe deplin de acord cu ceilalți. Mulțumesc. Urmează doamna Renate Weber, două minute. Thank you, President. Colleagues, allow me to present... Stimați colegi, permiteți-mi vă rog să vă prezint anumite date. Anul acesta, în ianuarie, Stanislav Markelov, avocatul pentru drepturile omului, care o reprezenta pe Ana Politkovskaya, a fost găsit în centrul Moscovei asasinat. Anastasia Marvurova, ca o jurnalistă care încerca să-l apere, a fost și ea împușcată și a omorât. În iulie, Natalia Estemirova, o activistă cunoscută pentru drepturile omului din Rusia, a fost uh, găsită moartă în Ingusetia după ce fusese kidnapată în Cecenia. Mai puțin de o lună mai târziu, un alt activist, uh, Zarema, o altă activistă, Zarema Sadulaeva și bărbatul ei, Alex Jabrailov, uh, au fost omorâți. Iar apoi, un domnul Abrailov a fost omorât de asemenea în circunstanțe neelucidate. Deci, foarte mulți uh, jurnaliști și activiști pentru drepturile omului în câteva luni. Și aceasta nu arată decât uh, vârful a ceea ce înseamnă o situație gravă în Rusia din punct de vedere al drepturilor omului, în care jurnaliștii și activiștii pentru drepturile omului sunt întotdeauna uh, fie persecutați, fie supuși amenințărilor sau chiar omorâți în Rusia sau în Caucazul de Nord, nu mai putem să ignorăm mai mult timp această situație. Nu putem să fim atât de naivi încât să considerăm că Rusia, cea foarte puternică, care are cel mai, uh, unul din cele mai puternice servicii de informații din lume, să vrea să uh, înceapă procese pentru aceste persoane pentru care au omorât uh, acești jurnaliști. Trebuie deci să înțelegem că dacă imunitate pentru persoanele care uh, sunt implicate în astfel de omoruri nu mai poate să fie tolerată. Trebuie să uh, asigurăm libertatea de exprimare și libertatea de circulație pentru toate persoanele care trăiesc în Rusia, pentru că aceasta este în conformitate cu Declarația pentru Drepturile Omului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Weber, și acum are cuvântul domnul Postel. Domnule președinte, un vechi președinte, Otto von Habsburg, a fost întrebat dacă regretă că nu este împărat, ci este deputat european, un fost coleg de-al nostru. Și el a spus nu, pentru că dacă aș fi, măga, dacă aș fi împărat, ar trebui să-i spun uh, împăratului excelență, pe când așa pot să-i spun măgarului măgar. La asta mă gândesc când e vorba de drepturile omului. Nu suntem un for diplomatic, suntem un parlament politic și putem să ne permitem să spunem adevărul. Și există un proverb care spune că peștele de la cap se împute. Și mulțumesc doamnei Weber că a spus lucrurile foarte clar. Pentru că toate aceste incidente și omoruri în Caucaz nu sunt întâmplări, nu sunt uh, rezultatul anumitor uh, puteri întunecoase, ci sunt pur și simplu actele domnului Putin, care sunt acte care sunt legate cu tema Cecenia, cu casele misterioase care au explodat în la Moscova, dacă vă amintiți. De mulți ani, de fapt, se întinde o baltă de sânge care întotdeauna indică faptul că Cecenia este implicată în acest lucru oamenii sunt, civilii sunt cei care suferă și mai ales cei care luptă pentru drepturile omului. Mulți dintre noi am cunoscut personal pe acești oameni care s-au implicat nu numai pentru drepturile omului în Cecenia, ci și pentru o Rusie democratică și pentru înțelegerea între Rusia și Cecenia, pentru pacea din Caucaz. Și toate aceste persoane vor dispărea unul după altul și vor fi asasinați în continuare. De aceea, doamnă de Kaiser, a fost nevoie de o dezbatere de urgență, pentru că suntem ridicoli dacă o persoană care a primit uh, aici în Parlament prim, premii, care ne-a vizitat la Strasbourg pentru angajamentul său pentru drepturile omului, este omorâtă și după aceea noi amânăm acest uh, subiect uh, pentru o altă dezbatere mai târziu. Să știți că cei din Rus- Rusia se uită la noi cu atenție să vadă dacă reacționăm imediat și trebuie să reacționăm imediat, spun spunând foarte clar gata cu omorurile, gata cu încălcarea drepturilor omului, e nevoie de libertate pentru Cecenia, pentru Rusia, dar mai ales gata cu încălcările sistematice ale drepturilor omului și um, omorurile cu fundaluri misterios. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Posălt. Și acum un minut are cuvântul domnul Thomas Poreba. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, la Parlamentul European vorbim despre violarea drepturilor omului în Rusia. Este un subiect care revine în mod regulat și se vorbește despre tortură și despre omorârea activiștilor pentru drepturile omului sau despre faptul că aceștia sunt amenințați cu moartea, sunt persecutați și așa mai departe. Sunt realități cotidiene în Rusia, iar autoritățile sunt pasive. Prin urmare, anchetele nu ajung nicăieri. Este un exemplu clar de lipsă de eficacitate. Respectul drepturilor omului ar trebui să fie un element cheie în relațiile noastre cu Rusia. Noi trebuie să cerem Rusiei să lanseze anchete în adevăratul sens al cuvântului și să îi judece pe vinovați. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Cornelia Ernst pentru două minute acum. Doamnelor și domnilor, eu sunt nouă în Parlamentul European și aș vrea mai întâi să constat că problemele de drepturi ale omului sunt o temă extrem de importantă și pentru partidul meu din Linke, din Germania. Orice încălcare a drepturilor omului trebuie să fie condamnată indiferent de unde a fost ea um, făptuită și nu are nicio importanță, de fapt, în ce țară s-a întâmplat, pentru că aceasta nu este imixtiune în afaceri naționale. Am fost uh, foarte îngrijorată și foarte revoltată în decursul anilor pentru că s-au, au fost omorâți unul după altul foarte mulți jurnaliști și activiști, Natalia Estemirova, Markelov, Zalen, Renar Sadulaeva și alții, numai câțiva v-am numit, deci au fost umoriți unul după altul din cauza că luptau pentru o cauză atât de dreaptă. Deci noi trebuie să ne ocupăm de această problemă, este datoria noastră eu sunt îngrijorată că aceste omoruri nici nu sunt elucidate, așa cum s-a întâmplat cu Ana Politkovskaya. Procesul ei este tergiversat și amânat cum se poate. Noi trebuie să ne simțim responsabili pentru așa ceva, pentru că altfel urmează următorul omor în curând. Și se vede că se poate, deci se va continua. Ar trebui așadar ca imediat să contribuim la elucidarea acestor omoruri și trebuie să nu avem niciun scrupul să spunem lucrurilor pe nume. Rusia nu mai trebuie să aștepte, ci trebuie să înceapă singură să lupte împotriva încălcării drepturilor omului. Nu se poate să ca oamenii care luptă pentru drepturile omului să își scrie pe frunte direct uh, sentința de moarte. Rusia trebuie să se ocupe de aceste probleme imediat și nu la un moment dat și în anexa unor documente, ci să le acorde importanța necesară. Cred că atunci când vorbim despre drepturile omului, ar Um, ar fi bine să fim mai mulți aici prezenți și să nu discutăm joi după masă despre aceste subiecte importante. Foarte des când e vorba de comerț, e vorba de fapt și de drepturile omului și cred că ar trebui să schimbăm acest lucru, să punem prioritatea aceasta la locul ei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum, în numele grupurilor politice, domnul Cazmarec, un minut. Domnule președinte, domnilor și domnilor, într-o țară cu un nivel foarte ridicat al criminalității, se spune că activiștii drepturilor omului mor din întâmplare, din coincidență, pentru că sunt foarte multe victime ale crimei organizate, oricum. Astăzi vreau să vă amintesc de a 70 -a aniversare a agresiunii Rusiei împotriva Poloniei. La această dată, sovieticii au executat cel puțin 768 de cetățeni polonezi. De ce spun asta? Pentru că Uh, acest eveniment a fost tot un tip de crimă organizată, la fel cum se spune că a fost în cazul activiștilor. Statul rus interpretează acest fenomen ca fiind o activitate criminală obișnuită, ceea ce este total nefondat. Natura sistemică acestui fenomen arată că trebuie să fie uh, un declin de vină, un declin al atmosferei politice și sociale din Rusia, ceea ce face ca aceste crime să se desfășoare atât de des. Cred că rezoluția noastră este una echilibrată și că îi va ajuta pe ruși să-și rezolve problemele. Mulțumesc. Domnul Palețchis, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Grupul socialiștilor și a democraților este îngrijorat de ceea ce se întâmplă în Rusia. Ana Politovskaya, Natalia Estemirova, doamna Saduleeva și soțul său au fost omorâți. Nu trebuie să îi uităm și trebuie să ne gândim de ce aceste omoruri au fost comise și trebuie neapărat să aflăm cine i-a omorât. De ce există această atmosferă de uh, um, uh, nepedepsire a vinovaților? Președintele rus, domnul Medvedev, a promis că îi va găsi pe vinovați. Și pot să spun că atitudinea dumnealui a fost mai pozitivă și mai constructivă decât cea a, a foștilor uh, președinți ruși dar mă întreb dacă își va respecta uh, promisiunile făcute. Trebuie să evaluăm acțiunile uh, Rusiei în Caucaz. Este motivul pentru care socialdemocrații au hotărât să adopte acest document. Noi credem că situația drepturilor omului din Rusia s-ar putea îmbunătăți dacă ar exista niște consultări bilaterale pe această temă. Și, în plus, dacă această temă s-ar regăsi pe ordinea de zi a tuturor reuniunilor între Uniunea Europeană și Rusia, iar Uniunea Europeană ar trebui să colaboreze direct și cu societatea civilă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum doamna Andrichiene pentru un minut și discuția Europos Parlamentul rezoluție. Mulțumesc, domnule președinte. Discuția cu privire la rezoluția Parlamentului European în legătură cu omorurile din Rusia este una foarte importantă, mai ales acum, pentru că auzim din ce în ce mai des despre omor, despre crime împotriva unor activiști care luptă pentru drepturile omului în Rusia. Uniunea Europeană nu ar trebui să ignore aceste acte brutale și omoruri împotriva apărătorilor drepturilor omului. Deci, oricând vorbim despre Rusia sau avem de-a face cu Rusia, trebuie să reamintim că investigațiile lor durează prea mult și că vinovații nu sunt aduși în fața justiției, ceea ce a devenit o regulă chiar. Nu putem tolera așa ceva, mai ales când e vorba de Cecenia unde criminalitatea este în floare. Ar trebui întotdeauna să fim gata să ne apărăm principiile de demnitate umană și viață umană și nicio valoare nu este mai presus decât aceasta. Cred că domnul Medvedev ar trebui să fie tras la răspundere personal pentru ca aceste investigații să se facă și pentru ca victimele să și cei vinovați să fie pedepsiți. Mulțumesc, are cuvântul domnul Chelam acum. Situația drepturilor omului din Rusia s-a schimbat. S-a schimbat în rău. Și atunci când uh, facem apel la autoritățile ruse să facă tot ce le stă în putere pentru a asigura viața activiștilor pentru drepturile omului, ne dăm seama că ceea ce lipsește este voința de a acționa în acest sens, pentru că se poate face, sunt bine cunoscute structurile puterii și structurile judiciare din Rusia. Sistemul judiciar din Rusia însă nu îi apără pe activiștii drepturilor omului, ceea ce ne face să credem că regimul este complice la aceste crime. Mesajul nostru de astăzi trebuie să fie adresat guvernelor Uniunii Europene și Comisiei ca să se vadă că um, preocuparea față de soarta activiștilor nu rămâne la nivel declarativ. Domnii Putin și Medvedev vor trage concluzia că Uniunea Europeană nu a învățat nimic din asasinatul Anei Politkovskaya. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Sonic. Un minut. W jakże symbolicznym dniu mówimy dzisiaj o deptaniu praw człowieka w Rosji. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este o zi simbolică pentru că acum 70 de ani, pe 17 septembrie, Armata Roșie, în urma acordului cu Hitler, ocupa o trăime din teritoriul polonez. Polonezii se aflau în momentul de atunci în război cu Germania și uh, apoi știți ce a urmat, mii de polonezi care au murit. Soviet, um, sovieticii au uh, omorât mii de oameni și pentru noi de aceea 17 septembrie va rămâne o zi de oroare în uh, istoria crimelor uh, lui Stalin. În momentul de față însă suntem în continuare confruntați cu o autoritate groaznică. Autoritățile încearcă să ascundă arhivele din drama de la Catin. În multe țări mai avem de-a face cu evenimente dramatice, iar maturitatea unui popor se măsoară după capacitatea sa de a-și prelucra trecutul și de a-și uh, înțelege și atrage lecțiile din trecut. Rusia contemporană ar trebui să facă parte dintre popoarele democratice care și-au asumat acest rol. Dar pentru asta Rusia trebuie mai întâi să renunțe la bagajul său stalinist. Este nevoie de mai multă putere a acest, din partea acestui popor, trebuie ca guvernul să nu mai lupte împotriva poporului și împotriva oamenilor care vor să apere drepturile, om, drepturile omului. Vreau să mă înclin și eu în fața celor care au căzut în aceste lupte. Mulțumesc. Care cuvântul acum domnul Tavares în procedura cheștiai? Mulțumesc. Asasinatul Nataliei Estemirova ne-a emoționat pe toți Știm cu toții ce s-a întâmplat, a fost răpită și la numai câteva ore după aceea am aflat că fusese ucisă. Cred că oricine din lumea întreagă poate fi impresionat de așa ceva. După cum a spus Cornelia Ernst, cred și eu cu tărie că stânga trebuie să îi apere pe activiștii pentru drepturile omului din lumea întreagă, indiferent de statul în care sunt atacați. Efectele acestor atacuri la adresa activiștilor pentru drepturile omului din Rusia sunt îngrijorătoare. Este o adevărată formă de intimidare și un traumatism pentru toți cei care luptă pentru drepturile omului în Rusia. Acesta este primul val al unui atac care va sfârși prim, prin a submina drepturile omului în general, nu numai, pe nu numai drepturile activiștilor în sine. Așadar, efectul acestor asasinate este foarte îngrijorător și imprevizibil. E nevoie de anchete rapide și eficiente. Trebuie să se asigure siguranța activiștilor pentru drepturile omului, pentru că altfel situația se va înrăutăți. De aceea eu voi vota pentru această rezoluție și voi uh, urm urmări apelurile făcute la autoritățile ruse pentru protecția activiștilor. Eu vin din Portugalia, de la capătul Europei, Săptămâna viitoare voi uh, merge în Rusia și cred că relațiile dintre Europa și Rusia sunt deosebit de importante. Cred că Europa datorează foarte multe Rusiei. În primul rând, suntem datori să fim sinceri cu Rusia și clari atunci când vorbim despre drepturile omului. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul în cadrul procedurii Catch the Eye, doamna Corhola. Arvoisa puhemies, teidän äidinkielenne on... Mulțumesc, domnule președinte. V-am mulțumit în maghiară pentru că îmi place foarte mult limba dumneavoastră. Domnule Utela, vreau să răspund uh, la comentariul pe care l-ați făcut, pentru că să știți că problema drepturilor omului nu este una care îi preocupă doar pe cei de la, din spectrul de stânga al politicii și noi suntem interesați de acest subiect. Discutăm aici la plenară în timp ce mulți dintre noi au plecat deja acasă. Cred că, până la urmă, e vorba de subiecte foarte importante din punct de vedere politic. Eu am fost mai de mult membru în Comisia pentru Afaceri Externe și când a fost creat uh, sub Comisia pentru Drepturile Omului, am fost membru în ea imediat. Am lucrat foarte mult în aceste două comisii și de multe ori am spus uh, când am avut ocazia de ce se tratează problemele de drepturile omului joia, de ce uh, se tratează problemele acestea atât de pe margine, pentru că avem un, o subcomisie pentru acest subiect. Această subcomisie nu este un ghetou în care trebuie să arunci tot ce nu vrei să discuți, cum ar fi problemele de drepturile omului. Mulțumesc. Domnul Cristian Vigenin are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Aș dori să-i răspund domnului Poselt Sigur că declarațiile doamnei de Kaiser în privința apărării drepturilor omului nu trebuie să fie puse la îndoială. Doamna de Kaiser a fost întotdeauna o persoană care a, și-a asumat uh, responsabilitățile. Cred că nimeni nu poate să se îndoiască de uh, faptul că socialiștii și democrații sunt implicați în apărarea drepturilor omului. Noi întotdeauna am luptat pentru drepturile omului, chiar și atunci când grupul dumneavoastră, domnule Poselt, încerca să se facă că nu vede crimele comise la Guantanamo sau în Irak. În ceea ce privește drepturile omului în Rusia, este o problemă gravă, foarte gravă, iar rezoluția noastră este una fermă. Credem totuși că Parlamentul trebuie să examineze aceste chestiuni una câte una și să nu facă o listă de cereri Rusiei fără ca aceasta uh, să primească și rezultate. Săptămâna viitoare, o delegație a socialiștilor și democraților va merge la Moscova și noi vom pune această întrebare la modul cât se poate de concret. Haideți să nu profităm de ocazii ca cea de astăzi ca să facem o listă exhaustivă a problemelor legate de Rusia. Haideți să ne concentrăm pe fiecare problemă în parte. Urmează domnul Nicolașic. Vážený pán predseda, vážení kolegovia a kolegovia, kolegyne, dovolte mi vyjadriť... Mulțumesc, Domnule președinte, stimați colegi, permiteți-mi vă rog să-mi exprim și eu îngrijorarea cu privire la evenimentele din Federația Rusă din iunie. Am fost uh, impresionat de asasinatul împotriva lui Natalia Estemirova și celorlalți jurnaliști care se implicaseră pentru respectarea drepturilor omului, care se implicaseră pentru dreptate până la urmă. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca cei responsabili pentru aceste asasinate să fie găsiți și duși în fața justi justiției. În legătură cu încălcarea tratatelor internaționale și acordurilor internaționale, putem spune că nu este prima dată că se întâmplă așa ceva. Și în timpul conflictului dintre Rusia și Georgia s-a întâmplat același lucru. Ar fi bine ca guvernul rus să ia poziție foarte clar pentru ca să condamne în fine încălcarea drepturilor omului. Mulțumesc! Domnul Tenă, care cuvântul un minut. Mulțumesc, domnule președinte. O cultură a nepedepsirii criminalilor se dezvoltă în Rusia odată cu asasinatele activiștilor pentru drepturile omului. Jurnaliștii sunt uh, victima violențelor, la fel și minoritățile, cei care luptă pentru mai multă libertate sunt marginalizați și reduși la tăcere cu duritate. E greu să spui de unde vin toate aceste probleme ale activiștilor din Rusia, însă tot timpul se vede că asasinii lor rămân nepedepsiți și autoritățile închid ochii. Rusia s-a obișnuit la uh, cu reacțiile Uniunii Europene, reacții mult prea moi. A fost cazul în situația de vara trecută, când a fost invadată Georgia. Uniunea Europeană vrea să aibă relații bune cu Rusia, însă nu trebuie să ne um, abatem de la obligația de a vorbi în numele libertății și a valorilor noastre. Activiștii pentru drepturile omului trebuie să-și poată desfășura activitatea în pace și securitate. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Crista Morvai, un minut. Mulțumesc foarte mult. Pentru un sfert de secol deja mă ocup în calitate de avocat de apărarea drepturilor omului. Am toată compasiunea, înțelegerea pentru colegii mei care își sacrifică viața în slujba drepturilor omului și pentru apărarea lor. Vreau să-mi exprim uh, simpatia mea și condoleanțe și membrilor familiilor celor care, angajându-se pentru apărarea drepturilor omului, au pierit. Dar uh, nu pot să accept uh, să avem o atitudine de așteptare vis-a-vis -vis de autoritățile care permit ca în țara lor să se comită asemenea crime. Noi de multe ori Ehm, atunci când se întâmplă ceva de genul acesta la noi în țară, în țara mea, în Ungaria, de pildă, unde există mult eh, abuz la adresa drepturilor omului. Domnul Paul Schmidt, vicepreședinte, știe exact că au fost organizate demonstrații la care au participat uh, sute de mii de oameni pentru a comemora uh, Revoluția de la 1956. Știm exact ce s-a întâmplat atunci. Dar Parlamentul nostru încă nu uh, a făcut investigații convingătoare în legătură cu incidentele. Noi uh, avem persoane uh, care sunt responsabile de o controlare a modului în care se respectă drepturile omului. Ei bine, cu ce autoritate încercăm noi altor țări să le cerem să respecte drepturile omului dacă la noi acasă nu ne facem ordine? Mulțumesc! Ați folosit mai mult timp și noi am folosit mai mult timp pentru această procedură de intervenții spontane decât uh, este normal, dar într-un fel, problema fiind atât de importantă, eu rog acum pe domnul Preda să intervină. Mulțumesc

Mulțumesc, domnule președinte. Dezbaterea de astăzi cu privire la situația drepturilor omului din Rusia cred că sosete la momentul potrivit. Valul de violență împotriva activitilor pentru drepturile omului a tras atenția asupra pericolului la care sunt expuși în timpul activităților. Mulți, mulți dintre ei au plătit cu prețul vieții faptul că au scos în evidență încălcarea drepturilor omului Uh, le plătim astăzi, le aducem un omagiu celor care își dedică astfel viața. Violența împotriva activiștilor pentru drepturile omului a avut loc în Caucazul de Nord și aceasta în contextul unei instabilități tot mai mari. Comisia Europeană este la curent cu foarte multe de astfel de uh, persoane. Ei sunt parteneri de valoare în uh, punerea în aplicare a proiectelor din domeniul drepturilor omului. Uh, forțele de poliție și um, chiar uh, membrii ai guvernelor și-au uh, pierdut viața în aceste violențe din regiune violența împotriva acestor uh, activiști nu se uh, limitează, din păcate, la Caucazul de Nord. Avem în uh, rapoarte în ce privește activiști, jurnaliști independenți și avocați din întreaga Federație Rusă care se confruntă cu acte de intimidare. Uniunea Europeană trebuie să continue să se ridice împotriva acestor acte de violență și să insiste ca Rusia să își asume angajamentele pe care le are ca membru ONU ca membru OSCE și membru al Consiliului Europei. Este foarte important ca uh, aceste, aceste acte de violență care au dus la moarte activiștilor pentru drepturile omului să fie analizate și cei care se află la originea lor să fie pedepsiți doar prin o condamnare juridică a celor care s-au aflat la originea acestui uh, climat de teroare și doar astfel uh, acest climat de teroare poate fi um, exclus. Domnul Medvedev a vorbit despre uh, dorința Rusiei de a reforma sistemul judiciar. Uniunea Europeană pune mare valoare pe această ocazie pe care le are de a discuta îngrijorările sale în ce privește drepturile omului cu autoritățile ruse. Salutăm atitudinea mai deschisă pe care președintele Medvedev a luat-o în dezbaterea cu Uniunea Europeană pe aceste teme. Următorul summit UE-Rusia va fi o ocazie pentru a continua aceste dezbaturi, dezbateri. Acest summit va trebui complementat uh, prin schimburi cu experți. Consultarea cu Rusia în ce privește drepturile omului ne oferă ocazie de a aduce în dezbatere aceste subiecte și de a interacționa cu parteneri cu care să discutăm problemele privind uh, drepturile omului. Siguranța activiștilor pentru drepturile omului trebuie să fie prima noastră, uh, primul subiect de îngrijorare. Încurajăm activitățile ruse să facă toate eforturile necesare pentru a se asigura că cei care, activea, uh, care lucrează în acest domeniu Uh, o pot face fără să se teamă de violențe sau de intimidare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar! Trecem acum la dezbaterea a cinci propuneri de rezoluție privind Kazahstan și mai ales procesul lui Evgeni Zoftis. Aș dori acum să dau cuvântul autorilor, în primul rând uh, doamnei Haide, Guatala, pentru două minute. Haluan tätä äskeistä keskustelua vielä. Mulțumesc foarte mult. Aș